Simon? Doamnelor și domnilor, cu siguranță știți ce s-a întâmplat, ați auzit de cazul grav care s-a petrecut aici. Colegul nostru, George Papastamkos, s-a prăbușit, a fost grav. Deocamdată eu nu pot să vă spun care este diagnosticul final, însă acest caz trebuie luat foarte în serios. Colegii care s-au ocupat de domnul Papastamkos uh, sunt colegii cărora vreau să le mulțumesc, domnului uh, Tanok, doamna Lara Comi, domnul Juvan, sunt uh, cei care, într-o manieră minunată și cât se poate de spontană, i au oferit primul ajutor colegului nostru și sper că asta să fi fost de folos domnului Papa Stamkos. Domnul Papastamco se află acum în spital. Încă o dată, nu pot să mă exprim cu privire la diagnosticul final. După ce vom primi vești de la spital, să știți că vă voi transmite care este starea colegului nostru, despre ce este vorba și cât de grav este. Sigur, cu discreție. Încă o dată, vreau să vă spun că starea domnului Papastamkos este foarte gravă. Doamnelor și domnilor, am luat legătura cu familia colegului nostru. Soția sa se află pe drum încoace. Mai mulți colegi, pe bună dreptate, mi-au atras atenția asupra faptului că ar trebui să regândim procedura de vot din această instituție. Doamnelor și domnilor, încă o dată vă atrag atenția că astăzi nu astăzi a avut loc un vot cât se poate de voluminos. Nu se mai poate întâmpla așa ceva la plenară. Eu am retrimis acest uh, raport pentru că mie mi se pare că a fost supraîncărcat. Comisia nu a putut să reducă numărul de amendamente și vreau să vă spun acum că la nivel transpartinic am primit um, semnalul că se dorește acest vot. În această dimineață, un coleg însă a solicitat amânarea, amânare care a fost respinsă. Așadar, trebuie să ne gândim noi toți fără a da vina pe cineva. Deci trebuie să ne gândim împreună dacă nu găsim alte căi, în așa fel încât să evităm situația în care trebuie să votăm ore în șir. Haideți să fim sinceri, la finele votului adesea nici nu mai știm ce am votat și cu ce am început. Și este foarte greu să nu pierzi șirul. Tocmai de aceea, împreună cu colegii mei la conferința președinților, mă voi gândi la cum putem să îmbunătățim situația. Nu știu cât de repede ne vom putea, putea mișca, dar este foarte clar că trebuie să tragem învățămintele necesare acum. Cred că vorbesc în numele tuturor când spun că cei care se uh, pot ruga se vor ruga și cei care speră vor spera că domnul Papastamkos se va întoarce în rândul nostru sănătos. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți cuvântul, stimate coleg. Thank, thank you, uh, Mr. Oh, sorry. Ne... Κύριε Πρόεδρε, είναι κρίσιμες οι ώρες και όλοι πράγματι προς... Domnule președinte, este un moment dificil și ne rugăm cu toții pentru domnul Papastamkos Președintele Schulz a vorbit despre ce s-a întâmplat, despre voci și așa mai departe. Aș dori să cer serviciilor dumneavoastră să vadă exact ce s-a întâmplat. Deoarece, așa cum a spus președintele, colegii, colegii medici sunt cei care s-au ocupat de domnul Papa Stancov, dar nu trebuia să facă ei lucrul ăsta. Și foarte mulți au întârziat, au întârziat să vină să se ocupe de domnul vicepreședinte și să-i dea primul ajutor. Ar trebui să se facă o anchetă, domnule președinte. Mulțumesc. Frau McGuinness. Thank you, Mr. President. Într-adevăr, ne gândim cu toții la domnul Papastancos, dar haideți să facem distinția între chestiuni aici. Domnul Schulz a revenit, a revenit la modul în care muncim și aș dori să apăr activitatea depusă de Comisia Agri. Trebuie să vă spun, da, analizăm ce facem și cum lucrăm. Președintele partidului a spus că Mulți dintre noi votăm fără să știm ce votăm, dar haideți să fim cinstiți. Nu poți să ai un personal care să lucreze 24 de ore pe zi, 7 ore pe săptămână. Asta se întâmplă în această instituție. Volumul rapoartelor este mult prea mare. Eventual ne-am putea așeza câțiva la altă și să încercăm să găsim o cale mai eficientă. Volumul actual de muncă nu poate fi gestionat în mod eficient. Comisia Agri a făcut minuni pentru a filtra mai bine de 8.000 de amendamente și a ajunge la un document cât de cât coerent. Această instituție reprezintă o instituție democratică. Trebuie să se poată vota. Decizia agri a fost să se permită votul. Dacă schimbăm această poziție, avem nevoie de niște discuții prealabile. Dacă acesta este momentul să schimbăm puțin procedura, atunci haide să discutăm despre modul în care putem face acest lucru. Fine. Domnilor, și domnilor, dragi prieteni și dragi colegi, Atâtea intervenții există, toată lumea vrea să se exprime în legătură cu acest caz tragic. Este foarte probabil. Președintele acestei instituții, care a fost, a fost foarte implicat tot timpul, precum și medicii uh, din instituția noastră, au fost uh, repede la fața locului Vreau să mă adresez tuturor celor care au ajutat, de la lucrători, colaboratori, uh, la colegi, uh, de la toți cei care sunt aici de serviciu. Vreau să mulțumesc sincer tuturor. Eu cred că nu e potrivit să dezbatem acum la plenar acest subiect, mai ales că nu știm care este finalitatea acestui caz. Unii vor să analizeze, alții vor să apere. Uh, dar să nu uităm că președintele acestei instituții a fost de părere că trebuie să așteptăm mai întâi, să vedem care au fost cauzele, să vedem cu ce consecințe s-a petrecut acest caz, să stăm liniștiți, nu s-a dat vina pe nimeni, mai degrabă trebuie să ne acordăm un răgaz să zăbovim puțin asupra acestui caz, să nu purtăm o dezbatere, ci să lăsăm să treacă puțin timp. Așa cum a spus și președintele, el și-a asumat efectuarea unei analize cu uh, asumarea cu asumarea consecințelor de rigoare și cu siguranță va implica pe toată lumea în acest demers, așa că acum nu pot decât să vă rog să nu continuăm această dezbatere. Cine insistă asupra acestui subiect? Bineînțeles că primește cuvântul, nu gâtuim pe nimeni, dar uh, vă rog frumos să țineți cont că e totuși un caz foarte, foarte sensibil și să nu începeți cu analiza, ci să vă detașați puțin deocamdată. Și nu în ultimul rând, toate gândurile bune sunt către colegul nostru, Papa Stamkos. Dorește să intervină altcineva? Domnul Engel. Äh, Domnule președinte, tocmai în spiritul a ceea ce ați spus dumneavoastră, sunt de părere că după un asemenea caz, nu e momentul oportun să venim cu analize sau să analizăm, uh, să evaluăm cine a fost unde, în ce moment. Dar cred că ar trebui să ținem cont că ceea ce s-a întâmplat în această dimineață este rezultatul uh, faptului că în această instituție lucrurile nu merg chiar așa cum trebuie. Nu cred că uh, Uh, există o metodă mai bună de a documenta că lucrurile nu au mers bine și o metodă mai bună de a atesta faptul că acum a sosit momentul să ne îngrijorăm de colegul nostru. Dar în ceea ce privește votul din această săptămână, în ceea ce privește ordinea de zi, eu cred că lucrurile ar trebui să se sfârșească astăzi aici, pentru a nu ajunge în aceeași situație și pentru ca mâine să nu ne confruntăm iarăși cu așa ceva. Pentru că vedem cum e după două ore și jumătate în care stai pe scaun și apeși pe două butoane. Vă rog frumos, dată fiind această situație și dat fiind ceea ce s-a întâmplat în această săptămână, haideți să punem punct aici. Vorbitorul este întrerupt de președinte. Stimate coleg,